Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? Please, colleagues. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Trebuie să începem reuniunea. Dear colleagues, it's a pleasure to welcome... Uh, Dragi colegi, este o plăcere să le urăm bun venit ministrului de finanțe al Spaniei, domnul Beghindos, recent renumit. Bine ați venit! După cum uh, știți, aceasta este o reuniune comună Econ Regii în cadrul dialogului structurat împreună cu Comisia, în conformitate cu articolul 23. Procesul de dialog este în curs și coordonatorii au decis cu acordul conferinței președinților să avem un uh, schimb de opinii cu miniștrii de finanțe din Spania și Portugalia cu privire la evaluarea acțiunilor uh, solicitate din partea acestor țări, precum și asupra impactului uh, unei suspendări uh, potențiale a fondurilor acordate acestor țări. Ne bucurăm să avem această reuniune și îi dau cuvântul președintei Comisiei Regii, care va, vă va adresa și ea câteva cuvinte de bun venit. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Coție. Bună ziua tuturor! Mă bucur că putem continua munca noastră pe dialogul structurat și avem astăzi ocazia de a organiza o audiere cu ministrii de finanțe din Spania și Portugalia, domnul Guindos și domnul Centeno pe care le așteptăm uh, puțin mai târziu. Cum spunea și distinsul meu coleg, ne reunim în momentul cel mai potrivit, la o lună după ce cele două țări uh, au înaintat uh, planurile bugetare pentru 2017 Comisiei Europene și înainte ca aceasta să facă propunerea de suspendare sau nu a fondurilor structurale pentru cele două state membre. Prima noastră reuniune cu cei doi comisari, vicepreședintele Comisiei Europene Katainen și uh, comis, doamna comisar Crețu, responsabilă de uh, aspectele regionale. Continuăm așadar cu acest dosar după aceste reuniuni preliminare și îmi face plăcere să-i dau cuvântul domnului Guindos, uh, ministrul uh, de finanțe al Spaniei. Aveți cuvântul timp de 10 minute, domnule ministru. Ca de obicei, uh, nu avem suficient timp. Vă rog să respectați 10 minute. Buenas tardes, presidentes, vicepresidentes, señoras y señores eurodiputados. Es siempre un honor comparecer ante las comisiones del Bună seara, mulțumesc. Vreau în primul rând să mă refer la elemente pe care le consider importante în cadrul dialogului structurat pentru a formula o propunere pentru fondurile structurale în Spania. Doamnelor și domnilor, înainte, în primul rând, vreau să contextualizez puțin evoluția economică și să subliniez angajamentul Saniei pentru a pune capăt deficitului. Spania a fost una din țările care a fost cea mai afectată de criza economică. Din 2008 până la jumătatea lui 2013, PIB-ul real din Spania a scăzut cu 90% și au dispărut milioane de locuri de muncă în contextul economic internațional, uh, Spania a pus pe picioare o strategie de politică economică bazată pe reformele structurale. Printre principalele măsuri avem relansarea sectorului financiar, o reformă a pieței muncii pentru a stimula crearea de locuri de muncă și măsuri pentru a spori concurența în sectoarele economiei. În acest timp am demonstrat uh, că suntem angajați față de recomandările specifice făcute pe țări uh, adresate Spaniei în cadrul semestrului european. Iar Comisia a arătat că Spania este o țară care îndeplinește cel mai bine aceste recomandări. Strategia aceasta s-a dovedit eficientă. În 2013 a început un proces de redresare care s-a consolidat în ultimii doi ani. PIB-ul Uh, crește de trei uh, semestre și este foarte bine să ajungem, credem că în două semestre vom ajunge la nivelurile dinainte de criză. Mă refer în primul rând la evoluția pieței muncii, unde reforma a avut un rol foarte important plecând de la minimul registrat la începutul lui 2014, s-au creat în spația 1,5 milioane de locuri de muncă și Uh, șomajul a scăzut aproape uh, cu 2 milioane de persoane. În 2015 avut, am avut succese economice, iar în 2016 menținem această tendință. PIB-ul crește clar într-un ritm anual cu peste 13 la, peste 3%, deci peste media zonei euro, ceea ce înseamnă că Spania este o țară cu o creștere foarte mare între țările avansate. În ultimele două luni s-au creat vreo 270.000 de locuri de muncă și s-a redus numărul de pierderi de locuri de muncă în felul acesta au fost corectate și dezechilibrele eh, economice, a scăzut și deficitul de curent după patru ani de scădere și va fi sub 2% anul acesta iar investițiile nete eh, au crescut cu peste 10, 10%. Eh, Ajutorul privat a crescut de asemenea ceea ce a dus la reactivarea creditelor acordate IMM-urilor din sectorul construcțiilor până la industriile care creează TVA uh, și uh, toate au crescut. Astfel, Spania a arătat că este angajată față de durabilitatea fiscală. Efortul fiscal al țării noastre este nu poate fi negat. Deficitul public din 2011, 11,5%, s-a redus la jumătate în 2015, ceea ce înseamnă că Spania este una din cele patru țări din zona euro care au realizat o consolidare fiscală. Reducerea aceasta de 4,5% s-a realizat într-o perioadă de creștere economică redusă pentru Spania, cu inflație negativă și într-un context economic mondial uh, advers. Uh, inflația negativă a avut un impact asupra deficitului public în 2015, care a fost de 0,57% de puncte procentuale. Spre deosebire de alte state, noi uh, am ținut cont de aceste cifre. Spania a făcut un efort structural foarte mare. Comisia consideră că îmbunătățirea situației fiscale a fost mai mare de patru puncte procentuale din PIB în 2012-2015, ceea ce înseamnă un punct, o medie de peste un punct pe an. Comisia spunea că efortul structural făcut de Spania este subestimat din cauza unor metode de calcul. Metodologia Comisiei nu are în vedere impactul real asupra creșterii potențiale a economiei spaniole și nu ține cont de efectul inflației. Se bazează pe outputul real, ceea ce este relevant în țări unde există inflație negativă ca în Spania. Și dacă ne gândim în termen nominal, pentru a ține cont de evoluția inflației negative, efortul fiscal structural ar fi fost de 5,5 puncte procentuale din PIB. Ceea ce înseamnă un efort foarte mare, mult peste ce cere Comisia Europeană. Și noi ne-am pus problema îndeplinirii acestor cerințe fiscale, lucru care se vede în modul în care a reacționat guvernul care este în funcție la ora actuală. Pentru a garanta această îndeplinire a obiectivelor, guvernul acesta a aprobat măsuri care au avut în vedere îndeplinirea acestor obiective în 2017. Iar uh, acordurile făcute la nivel central și la nivelul comunităților autonome ne gândim la restabilirea plăților fracționare pentru plățile sociale și alte măsuri de patrimoniu care duc la măsuri pentru a lupta împotriva fraudei fiscale. Măsurile acestea, doamnelor și domnilor, dau roade, așa cum arată ultimele date de execuție bugetară impactul bugetar al măsurilor adoptate este peste 12 miliarde de euro, adică 1,5% din PIB-ul spaniol, ceea ce ne permite să ne atingem noul obiectiv de deficit public de 4,6% și să îndeplinim obiectivele pentru anul, anul viitor, adică 3,1%. Uh, suspendarea fondurilor structurale, hotărâre luată de Ecofin la sfârșitul lui iulie, Uh, duce la două procese, între care impunerea unei amenzi la sfârșitul lui august, ca urmare a recomandării comisiei, a fost anulată această amendă pentru Spania de către ECOFIN. Comisia și Consiliul au evaluat reforme, reformele îndeplinite din 2012 încoace de Guvernul Spaniei într-un context dificil. Uh, s uh, s-a ținut cont și de eforturile fiscale enorme toate aceste reforme se pot aplica și astăzi. Așa cum spune regulamentul fondurilor structurale, Comisia trebuie să țină cont de situația economică și socială a statelor membre, mai ales nivelul șomajului și în ciuda evoluției bune a pieței munce, noi trebuie să mai creăm 1,5 milioane de, de locuri de muncă pentru a reajunge la nivelul dinainte de criză. Sperăm că Comisia va avea o evaluare pozitivă a măsurilor luate de Spania, ținând cont de măsurile adoptate de guvern. Astăzi avem un guvern care funcționează și Spania se reangajează firm și ferm și fără echivoc ca în 2018 să îndeplinească toate obiectivele. În săptămânile următoare vom uh, aproba planul bugetar actualizat pentru 2017 cu măsuri fiscale pentru a avea un deficit de 3,1% și un efort structural de 0,5 puncte procentuale și uh, se va vedea dacă măsurile sunt eficiente și credem că lucrul acesta este cazul Spaniei. Și în concluzie, Spania este țara uh, cu, are, cu o creștere foarte mare, a crescut dublu față de restul zonei euro. Spania a făcut eforturi de reducere a deficitului public, uh, nominal și structural, și este angajată să continue efortul fiscal. O probă este faptul că guvernul actual a adoptat măsuri pentru a reduce deficitul public sub 17 miliarde de euro Spania arată că trebuie să că putem avea o creștere economică viguroasă în Uniunea Monetară și Economică. Situația macroeconomică din Spania și sistemul nostru financiar nu prezintă niciun fel de incertitudine pentru stabilitatea zonei euro. De aceea, doamnelor și domnilor, suspendarea fondurilor ar fi contraproductivă ar arăta, ar da un semnal uh, opus față de semnalul pe care, de care are nevoie Europa. Și trebuie să ținem cont de politicile economice. Este un moment în care incertitudinea și riscurile pentru economia mondială și pentru uh, piețele financiare europene, europene și în acest context uh, să penalizăm o țară care a avut o creștere economică cea mai mare ar fi contrarul cea nevoilor Europei și al zonei economice europene. Mulțumesc! Thank you very much, Minister. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ministru, și vom continua acum cu prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor de la Comisia Regii. Am uh, discutat despre cum să organizăm această audiere și am decis să uh, luăm o rundă de întrebări de la coordonatori, fiecare maxim un minut și jumătate. Și încep cu domnul Van Nistelrooy, uh, coordonatorul regii din partea PPE. Mulțumesc foarte mult. Doamna președintă, felicitări, domnule ministru, pentru renumirea dumneavoastră în cadrul guvernului spaniol și felicitări și pentru politica regională extrem de pozitivă pe care a avut-o Spania atâția ani. Sunteți uh, niște campioni uh, Uh, ai domeniului an de an. Și felicitări și pentru informațiile pe care ni le-ați uh, furnizat și pe care le vedem și pe hârtie, care ne duc la concluzia că Comisia are o treabă ușoară de făcut acum. Pentru că rezultatul poate fi suspendare zero sau nicio suspendare. Dar sigur, ei trebuie să verifice, să se asigure că ceea ce ne spuneți este adevărat. Data trecută spuneam că nu trebuie să pedepsim pe cei care nu merită acest lucru, adică beneficiarii, uh, uh, dezvoltarea rurală, fondurile sociale. Însă, nu sunt efecte. Ne puteți spune dacă suspendați un proiect de cât timp este nevoie ca el apoi să redemareze? Uh, Și statul, de asemenea, în unele cazuri, poate să plătească pentru a compensa aceste proiecte regionale care rămân fără fonduri. Deci ne puteți spune ce se întâmplă, cum se va întâmpla aceasta în Spania. În orice caz, mă simt mai bine acum decât mă simțeam în ultima ședință. Acum domnul Boțulino din partea Socialiștilor și Democraților. Domnul Cotolino, îmi cer scuze. Con questo quadro macroeconomico. Mulțumesc. Discutăm astăzi în cadrul uh, într-un cadru macroeconomic uh, în urma unor eforturi care au fost uh, repetate an de an și e foarte ciudat că ne regăsim în această sală și vorbim totuși de o posibilă suspendare. În fine, cu toate acestea, confirmăm uh, o opinie deja generalizată și în urma ședinței pe care am avut-o cu comisarii. Și anume că nu se întrunesc condițiile necesare pentru suspendarea acestor proiecte. Uh, și simplul fapt că această dezbatere ia în calcul o eventuală suspendare a fondurilor structurale a avut vreo incidență, vreun efect asupra țărilor dumneavoastră, asupra țării dumneavoastră, pentru că e clar, e o suspendare care nu are ce să caute aici, e o suspendare zero. Domnul Luer, în numele ECR, mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, domnului ministru pentru prezența sa aici. ECR salută decizia recentă a guvernului spaniol de a-l confirma pe mm, Mariano Rajoy ca prim-ministru și sperăm că va fi o perioadă pozitivă de rezultate bune pentru Spania. Și sigur că suspendarea fondurilor structurale este nefondată și ar putea fi chiar periculoase pentru că ar crea un precedent riscant. Timpul pe care îl avem însă nu ne permite să ne elaborăm mai mult aceste aspecte rata mm, șomajului uh, printre tineri în Spania era chiar mai mare decât cea din Grecia, 43,8%. De asemenea, uh, Spania primește cea mai mare sumă uh, de fonduri în cadrul, uh, um, în cadrul schemei pentru ocuparea tinerilor um, trebuie semnalat. Și atunci puteți să ne oferiți informații despre proiectele care nu funcționează și care ar trebui să fie să nu mai fie finanțate, iar finanțările să fie direcționate către proiectele care chiar au rezultate? Mulțumesc. Acum domnul Iacovcici. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, permiteți-mi și mie în numele grupului ALDE să îmi exprim uh, mulțumirea față de aceste tendințe pozitive care sunt clare astăzi, uh, după criza care a avut loc în 2008 și care a avut un efect atât de devastator asupra multor țări. După introducerea dumneavoastră, mă bucur să văd că aceste tendințe pozitive sunt cu adevărat vizibile. Este un lucru foarte important din punctul meu de vedere, pentru că știm foarte bine că această criză a fost foarte gravă în zona Mediteranei, o zonă din care vin și eu și de aceea mă bucur să văd aceste evoluții pozitive. Și aș dori să vă pun următoarea întrebare. Cum plănuiți să implementați toate regulile pe care trebuie să le implementați? Sunt reguli pe care le-am stabilit pentru noi toți și mă întreb cum le implementați și ce garanții puteți să ne furnizați um, pentru gestionarea problemei deficitului. Ați vorbit despre uh, scăderea deficitului public. Știm că utilizarea fondurilor de coeziune și a fondurilor structurale în general este necesară pentru este vitală pentru Spania și Portugalia. Acest lucru este clar, însă ne mai trebuie totuși niște garanții pentru următoarele luni. Am dorit să vă să știm care este părerea dumneavoastră despre planul de implementare al regulilor pe care le-am stabilit cu toții pentru noi grup. Acum grupul GUE. Doamna președinte, mulțumesc. Domnule ministru, poziția noastră a Stângii Unite Europene este bine cunoscută. Este cunoscută de toată lumea. Suntem, din principiu, împotriva condiționalităților macroeconomici și am, ne-am luptat pentru acest lucru în întreaga legislatură precedentă și astăzi am ajuns în această situație nefericită, tocmai pentru că s-au luat niște decizii. Și aici intră și responsabilitatea Parlamentului European. Trebuie să recunoaștem că sub conducerea dreptei a socialiștilor și a centrului am acceptat până la urmă aceste condiționalități macroeconomice. Și dacă am ajuns aici, este și din cauza deciziei Consiliului European. Iar guvernul dumneavoastră era la putere atunci când aceste condiționalități uh, au fost propuse spre negociere de către Consiliu. Și aș vrea să știu care a fost poziția guvernului spaniol în cadrul Consiliului European. V-ați uh, luptat împotriva acestor uh, condiționalități sau din potrivă le-ați aprobat din convingere sau sub presiune? Și aș mai dori să știu următorul lucru. Care sunt costurile drastice pe care a trebuit să le faceți pentru a respecta exigențele pactului de creștere și stabilitate și ce noi eforturi preconizați să impuneți cetățenilor spanioli care au suferit deja foarte mult de pe urma acestor politici de austeritate. Și în cele din urmă, aș vrea să știu dacă ați evaluat impactul unei eventuale suspendări pe care noi o considerăm a fi complet inoportună. Uh, deci o eventuală suspendare a fondurilor pentru regiunile ultraperiferice. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Vană? Äh, mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru, vă mulțumesc că ați dat curs invitației Parlamentului European. Verzii uh, doresc ca Parlamentul să aibă un rol mai important de jucat în cadrul dialogului structural și noi uh, suntem de părere că ar fi contraproductivă suspendarea fondurilor, pentru că regiunile sunt cele care sunt afectate, sunt pedepsite, mai ales cele care au cea mai mare nevoie de investiții pentru a ieși din criză, cum ar fi combaterea sărăciei, de exemplu, inițiative pentru ocupare. Într-adevăr, ați spus foarte clar că s-au luat măsuri foarte dure, mai ales la nivel regional, um, pentru a uh, ajunge să respectați uh, deficitul uh, bugetar și deja 80% dintre toate reducerile bugetare care au fost făcute tocmai afectează regiunile. Deci ele sunt cele care poartă pe umeri povara acestor reduceri bugetare. Așadar, vreau să vă întreb, aceste reduceri de la nivel regional și național, cum s-au uh, distribuit ele uh, între regiuni și dacă cumva s-ar mai reduce acum și mai mult fondurile, care ar fi consecințele asupra regiunilor, asupra uh, șomajului, a sărăciei și a atingerii obiectivelor Europa 2020 în regiune. În anumite țări vedem că fondurile structurale europene sunt aproape singurele investiții care au mai rămas, singurele investiții publice care au rămas. Uh, e uh, valabil și pentru Spania acest lucru? Și Cred că, așa cum au spus și mulți dintre antevorbitorii mei, Consiliul ar trebui imediat să uh, oprească această procedură a deficitului excesiv uh, pentru a nu mai uh, produce și mai multe daune în aceste țări. Mulțumesc, doamnă Damato. Ministru, pare să recui. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule ministru pentru prezența dumneavoastră aici. Delegația noastră a Cinque stele s-a opus întotdeauna acestor uh, condiționalități macroeconomice, însă guvernul dumneavoastră face parte din aceeași familie ca și uh, cea a președintelui Comisiei, uh, domnul Juncker, favorabil măsurilor de austeritate, respectarea procentului de 3%. Și asta în numele garantării creșterii și a ocupării. Însă, din potrivă, riscăm efecte negative asupra concetățenilor. Asta sigur în cazul în care s-a înregistrat o suspendare a fondurilor. Sper că în cadrul Consiliului guvernul dumneavoastră își va schimba abordarea. În temeiul articolului 23, dacă Consiliul decide o respingere a propunerii uh, cum aș de calificată și asta în termen de o lună de la propunerea Comisiei, se respectă condițiile și se poate preconiza o revizuire a acestui articol 23 în acest sens e nevoie de o inițiativă legislativă și sigur că nu ne-am dorit ca țara dumneavoastră să fie un teatru al absurdului, ca în Italia, cu dialoguri care țin de, de registrul absurdului care sigur că uneori poate pe unii îi fac să zâmbească, dar nu trebuie să uităm tragediile umane pe care le resimt personajele. Parlamentul dumneavoastră se aliniază pe aceeași linie a austerității. Deci, până la urmă și dumneavoastră trăiți în acest teatru al absurdului pe care îl cunoaștem așa de bine în Italia și pe care l-a dorit domnul Juncker. Spania și Portugalia, ca niște elevi serioși, au aplicat aceste măsuri de austeritate. Președinta o întrerupe. Nu-l văd pe domnul Brua. Bun, acestea sunt întrebările pe care le-am primit din partea coordonatorilor de la Comisia Regii și acum, domnule ministru, vă rog să răspundeți la aceste întrebări în opt minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Mulțumesc domnilor și domnilor eurodeputați. O să încerc să grupez întrebările pentru că au fost multe întrebări asemănătoare. Uh, unele dintre ele arată care este efectul pe care l-ar avea suspendarea fondurilor structurale asupra economiei spaniole. Altele s-au referit la îndeplinirea regulilor. În primul rând mă voi referi la a doua serie de întrebări. Regulile sunt importante, sigur că regulile trebuie îndeplinite, regulile care au fost aprobate de toată lumea. Cred că guvernul spaniol îndeplinește regulile. Nu există un alt guvern care să fi dus la capăt uh, un uh, șir atât de lung de comportamente economice, așa cum a făcut Spania în ultimii cinci ani. Spania, acum 5 ani, de exemplu, distrugea locurile de muncă uh, într-un ritm foarte intens pe an, 750.000 pe an. Sistemul bancar uh, uh, năștea foarte multe îndoieli, era o țară care nu era competitivă și deficitul public era um, mai mare decât 9% din PIB. Asta Spania crește cu o cifră dublă, vom avea o creștere de peste 13%, se vor crea 1,5 milioane de locuri de muncă, sistemul bancar nu mai creează incertitudini asupra zonei euro și își îndeplinește și și-a corectat toate dezechilibrele macroeconomice. Deci este o consecință clară uh, a faptului că Fania a trecut printr-un proces de corectare a deficitului public foarte intens. În termeni nominali am redus deficitul public la jumătate, au contribuit toate administrațiile publice, comunitățile autonome, primăriile, administrația centrală, și uh, totul a fost făcut astfel încât a permis ca, de fapt, să continue creșterea economică în Spania și a continuat de-a lungul a trei trimestre consecutive. Cred că Spania este exemplul cel mai clar al modului în care putem uh, să răsturnăm o situație recesivă în unita, Uniunea Monetară, fără devalorizare, și să încep să crești și să creezi locuri de muncă. În felul acesta se arată foarte clar că în Uniunea Monetară problemele acumulate în trecut pot fi corectate prin politica economică corectă. Așa că, dincolo de regulile specifice ale temei acesta care ține de suspendarea fondurilor structurale și a amendei, există o realitate, o realitate importantă. Și anume, Spania în aceste momente nu creează incertitudini pentru stabilitatea financiară, stabilitatea macroeconomică, macrofinanciară a zonei euro. Este un moment delicat, un moment în care uh, apar tot felul de îndoieli, de neliniști, tot felul de populisme pe scena mondială. Spania este un exemplu apropo de cum poate fi răsturnată această situație. Sigur că mai rămân multe lucruri de făcut. Spania este vulnerabilă, evident. Avem în continuare un nivel foarte mare de datorie publică Uh, și uh, șomajul este foarte înalt, 27%, era 27% acum 3 ani, dar acum, uh, cum spuneam, este sub 19%. Spania întotdeauna a arătat că este angajată față de reguli. Avem un guvern în funcție care a reușit să ia măsuri care au uh, generat uh, venituri uh, suplimentare, au luat mă, au luat măsuri la nivelul societății, iar măsurile acestea vor duce la crearea de resurse care vor depăși ce s-a prevăzut inițial și o să ajungem la 9 miliarde de euro. Și în același timp s-au distribuit între diferitele administrații publice un uh, efort de, de reducere și de limitare a cheltuielilor publice, ceea ce garantează viitorul și îndeplinirea regulilor fiscale și a faptului și ceea ce garantează faptul că Spania va fi un factor de stabilitate în zona euro este menținerea creșterii economice și menținerea creării de locuri de muncă. Cred că Lucrul acesta s-a arătat foarte clar și am văzut că e clar cu politicele pe care le-am dus noi la bun sfârșit. Mai era un grup de întrebări, un al doilea grup de întrebări. Uh, angajamentul nostru față de reguli este foarte clar, inclusiv cu regulile pe care nu le împărtășim. Uneori regulile îți plac mai mult sau mai puțin. Eu cred că în Uniunea Monetară trebuie să faci multe eforturi uh, de îmbunătățire. Trebuie să continuăm cu Uniunea Bancară. Trebuie să ajungem la un fond unic de garantare a depozitelor bancare pentru a avea instrumentele de atenuare a riscurilor. Cum spuneam, cred că ăsta este drumul pe care trebuie să mergem Apoi s-au pus întrebări privind suspendarea fondurilor structurale. Ce ar însemna pentru Spania acest lucru? E vorba de vreo 120 de miliarde de euro, după cum știți, care afectează diverse sectoare economice. Sunt foarte multe proiecte, după cum știți bine, cofinanțate din bugetul statului și din bugetul comunităților autonome și evident o suspendare de acest fel uh, reprezintă în primul rând un stigmat inutil pentru Spania și ar avea și efecte economice adverse. Dincolo de aceste efecte specifice, cred că posibila impunerea unei amenzi care sperăm că nu se va întâmpla și suspendarea fondurilor structurale ar avea un efect demoralizator asupra unei țări asupra populației spaniole care a făcut eforturi uriașe și care în, uh, începe cumva să vadă luminița de la capătul tunelului. Cred că ar fi un semnal inadecvat și cred că nu zic ar fi uh, umilitor, dar cum spuneam ar afecta morala și ar apela spiritul populației spaniole. Și la fel ar fi și în cazul Portugaliei. Trebuie să recunoaștem eforturile făcute de societatea spaniolă. Eforturi enorme pentru a depăși o criză, cea mai profundă criză din istoria noastră. De la începutul crizei până la jumătatea anului 2013 am pierdut 9 puncte din PIB. Este o criză fără precedent și s-au pierdut 13 milioane de locuri de muncă. Am recuperat aproape toată, toate tot PIB-ul și am recuperat cam jumătate din locurile de muncă pierdute. Comunitățile autonome um, s-au luptat și ele și ar fi foarte greu dacă ni s-ar impune această suspendare a fondurilor și amenda respectivă. Mulțumesc! Domnule ministru, vă mulțumesc. Dragi colegi, sper că sunteți mulțumiți de răspunsurile primite. Dau cuvântul colegului meu, domnul Gualtieri. Hm. Mulțumesc. Primul vorbitor din partea Comisiei Econ, numele grupului PP, este domnul Zalba. Gracias, presidente, gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte. Clar, Spania este o economie care crește. Comisia Europeană a spus că de fapt, creșterul, creșterea economică este centrul acțiunii politice a Comisiei. Mulți colegi au spus acest lucru. Spania este un exemplu. Spania e un punct de referință. Putem să spunem că Spania a, și-a făcut temele. Uh, spuneați uh, că uh, s-ar afecta credibilitatea unor instituții europene care nu se bucură de foarte multă credibilitate și suspendarea fondurilor pentru Spania ar afecta credibilitatea acestor instituții. Și, bineînțeles, trebuie revizuită și metodologia de calcul, ținând cont că, de faptul că n-a fost avută în vedere inflația negativă. Am văzut că sunteți optimist, domnule ministru, și vă împărtășesc optimismul și aș vrea să fiu ceva mai optimist decât dumneavoastră și aș vrea să vă întreb dacă e posibil să se mai reducă deficitul sub 4,5% anul acesta și dacă se reușește acest lucru, ce efecte ar avea asupra calculului pentru anul viitor? Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Pervaș Berez. Mulțumesc, Pervaș Beres. Mulțumesc, domnule președinte, doamne, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc că sunteți aici în cadrul dialogului structurat. Cred că Parlamentul European, în ciuda ceea ce s-a votat până acum, arată aici contribuția utilă pe care o poate avea pentru a ghida decizia Comisiei și pentru a face în așa fel încât Comisia să nu realizeze uh, o suspendare a fondurilor structurale și a fondurilor de investiții în state membre, inclusiv în țara dumneavoastră. Și chiar sper că Comisia va respecta propunerile pe care le facem aici, așa cum nici sancțiunile nu au fost și sancțiunile s-au ridicat la zero, la fel și suspendarea să fie zero. În prezentarea dumneavoastră, domnule ministru, am fost surprinsă de menționarea unei redresări a sectorului construcțiilor. Știm că este un sector foarte expus uh, în Spania, cu un potențial imens, neexploatat încă, și atunci poate ar fi bine să ne dați mai multe detalii despre condițiile redresării acestui uh, sector, durabilitatea uh, acestui proces și aș mai avea o întrebare legată de evoluția pieței muncii și asupra mm, riscului de apariție și dezvoltarea unei mase de lucrători uh, săraci. Mulțumesc. În numele grupului acela din Econ nu a inter- cerut nimeni să intervină și acum domnul Șambon, în numele ALDE. Bună seara, senior ministru. Bună seara, domnule ministru. Vreau să vă felicit pentru că ați fost renumit în funcție să sperăm că va fi bine pentru spanioli și pentru cetățenii europeni. Voi vorbi apoi despre cât de absurdă este propunerea de suspendare a fondurilor când voi vorbi cu ministrul din Portugalia, dar aici voi vorbi despre chestiuni pe care le cunosc foarte bine. Sunt eurodeputat independent și mă preocupă aceste chestiuni atât pentru Europa cât și pentru Spania independent de tot ce a spus dumneavoastră aici, frumos, de cifrele macroeconomice care trebuie recunoscute, dar uh, problema pe care o are Spania legată de deficit uh, după ce a acumulat acest deficit uriaș, este o problemă structurală uh, care ține de o rigiditate uriașă. În Spania, an de an, rigiditatea continuă să există. Nu vă confruntați cu problema reală, adică sistemul uh, nu poate fi plătit fără reforme, mai ales în ceea ce privește administrația publice și mă gândesc și la comunitățile autonome, o să promitem mereu și nu o să îndeplinim ce am promis, pentru că problema e structurală, dincolo de cifrele pe care uh, le-ați menționat, dincolo de ce am făcut cu debitul, uh, dincolo de ce se va întâmpla și anul viitor, trebuie să ținem seama de modificarea unor structuri sau aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră. Mulțumesc, domnule ministru. Eh, Mulțumesc. În numele GUE, domnul Viegas. No? Nu? Ok. Please. Sí. Buenas tardes. Bună seara. Paloma Lopez mă numesc, domnule președinte. Eh, se face mult teatru în forurile europene nu uh, amenințări, angajamente, scrisori și așa mai departe. Ca și cum guvernul dumneavoastră n-ar împărtăși proiectul uh, uh, Bruxellesului, nu distrugerea serviciilor publice, abolirea drepturilor muncii, privatizarea pensiilor. Sunt mulți care au aprobat tratatul de stabilitate. Dumneavoastră ați, ați votat în favoarea guvernanței economice și în favoarea sancțiunilor în 2011-2013. Iar țara noastră, Spania, va rămâne fără fondurile regionale și regionale. Îi, uh, nu sunt penalizate guvernele, sunt penalizate popoarele, pentru că dumneavoastră împărtășiți aceste politici. Parlamentul acesta a arătat că nu este favorabil ideii de suspendare a fondurilor și e foarte clar. Uh, nu, pentru că ideea este că nu acceptă șantajul uh, instituțiilor europene. Domnule ministru, n-a spus nimic, nu știți de unde ies banii care se vor tăia, apropo de ce s-a hotărât ieri la Eurogrup, și ce facem cu alte recomandări ale Bruxellesului veți fi de acord cu măsurile care au fost uh, luate? Vorbiți de crearea de locuri de muncă. Nu sunt uh, locuri de muncă de calitate, sunt locuri de muncă precare, temporare, fără garanții. Totuși nu ați spus nimic despre productivitatea, productivitatea care uh, stagnează. Comunitățile autonome, municipiile, sunt cele care vor continua să centralizeze competențele și vor fi tot felul de organisme tehnocratice. Își voi încheia, domnule președinte. Vă rog, spune președintele, ați vorbit mai mult decât aveați timp la dispoziție. Mulțumesc. Urtasun. Domnul Urtasun. Mulțumesc, domnule ministru. Ar fi o nenorocire să se suspende fondurile. Poziția Parlamentului este cheie suntem aici pentru două hotărâri legate de guvernul dumneavoastră. În primul rând, se pare că nimeni nu-și aduce aminte, dar în 2013 există condiționalitatea macroeconomică a fondurilor, iar grupul popular care a, a sprijinit acest lucru și dumneavoastră erați în curând. Deci hotărârea aceasta este legată de dumneavoastră direct. Și apoi uh, gestiunea, administrația bugetară foarte proastă făcută de guvernul dumneavoastră. Spuneți, a spus același lucru și în 2015 și totuși deficitul a crescut. Deci gestiunea bugetară și reforma fiscală au generat uh, o scădere, de fapt, și nu o creștere și a dus la reducerea progresivității. Iar uh, rezultatul este că ce se întâmplă pentru două, ce s-a întâmplat în 2015 a fost o scădere cu miliarde la fel, este de fapt vorba de această ajustare structurală care vi se cere acum. Iar în 2016, la fel. Și acum veniți cu măsuri pentru impozitele sociale, dar dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în septembrie, la scădere, am două întrebări, domnule ministru. În primul rând, veți face derogări de la reforma fiscală și, în al doilea rând, uh, vă uh, regretați faptul că ați spus că este imposibil să faceți ce ați promis în campania electorală. Mulțumesc. Acum, în numele grupului FDD, de la Econ nu dorește nimeni să intervină? ENF? Nu? Domnul ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi încerca să răspund tuturor întrebărilor care mi-au fost puse. În primul rând, care va fi deficitul public al Spaniei în acest an bugetar 2016, în exercițiul bugetar 2016, am văzut că modificarea făcută la impozitul pe firmă presupune în esență faptul că reducerea obținută pentru plățile făcute din octombrie uh, este mai mare decât proiecțiile noastre. Deci putem să extrapolăm și putem să spunem că, de fapt, colectarea impozitului pe firmă va putea să depășească proiecțiile inițiale care erau de uh, peste câteva sute de miliarde de euro. Dacă e așa și ținând cont de evoluția cheltuielilor, obiectivul de deficit de 4,6% nu va fi greu de atins. Evident, uh, ține uh, acest lucru de exercițiu bugetar și este fezabil și putem să și depășim această cifră. A fi sub acest obiectiv din acest an, dacă se întâmplă, se va întâmpla acest lucru, ar fi foarte bine, mai ales uh, dacă ne gândim la obiectivul de anul viitor, care e de 3,1% și ar facilita și reducerea și consolidarea fiscală dacă am avea o creștere superioară de față de cea prudentă pe care am proiectat-o. În acest moment, estimarea de creștere este 2,9% pentru 2016 și 2,3% pentru anul viitor. Proiecțiile acestea sunt foarte prudente toți analiștii, să vedem ce spune și Comisia Europeană mâine, spun că Spania va crește cu peste 3%. Această creștere economică mai mare înseamnă că lucrurile vor sta mai bine în 2007 și creșterea prevăzută de 2,3% pentru 2007 este foarte scăzută față de proiecțiile macroeconomice. Iar vom putea în felul acesta să reducem deficitul public. Deci 4,6% este o cifră că la care putem ajunge și uh, am ajunge la un punct de plecare unde obiectivul de 3,1% ar fi foarte bun. Mi s-au pus întrebări legate de domeniul construcțiilor și de piața muncii. Uh, construcțiile au pierdut peste 10% din PIB. În Spania, construcțiilor în timpul crizei au ajuns la pământ. Este un motiv fundamental pentru care locurile de muncă, ocuparea forței de muncă a avut o evoluție negativă. După cum știați, sectorul construcțiilor uh, a fost un, un sector care folosește intensiv mâna de lucru și când merge ceva prost, dai uh, exact de situația inversă și contrară. Asta s-a întâmplat în Spania. Uh, șomajul uh, din Spania din perioada crizei provine din distrugerea locurilor de muncă din sectorul construcțiilor. Sectorul acesta s-a stabilizat acum, am început să vedem că printr-o ajustare a prețurilor uh, se reiau tranzacțiile, iar lucrul acesta ține și de asanarea sectorului financiar, care știți Știți foarte bine că există o legătură între evoluția băncilor, băncilor și a sectorului construcțiilor. E vorba de finanțarea ipotecară, care este absolut esențială pentru domeniul imobiliarelor. Dar căderea aceasta din domeniul uh, construcțiilor a fost acoperită de exporturi Exporturile cresc uh, cu o cifră peste comerțul mondial. Suntem economia din zona euro în care exporturile uh, sunt mai dinamice. Este un semnal al uh, competitivității economiei spaniole. Piața muncii. M-a întrebat doamna Berez despre acest lucru. Iată ce aș putea să spun. Lucrătorii săraci din Spania aveam uh, vreo 25% de lucrători săraci care erau șomari, șomeri. Este principala sursă de sărăcie și de inegalitate, mai ales șomajul pe termen lung și am recuperat uh, aproape jumătate din numărul de locuri de muncă pierdute la începutul crizei și cred că este un semnal, bun. Și evoluția salariilor depășește acum evoluția inflației. În anii trecuți am avut inflație negativă și creșteri foarte mici ale salariilor. Și evident acum apare un efect pozitiv au fost întrebări privind administrațiile publice, efortul de a reduce deficitul public prin reducerea cheltuielilor la administrațiile publice. Fără îndoială, este o situație fără precedent. În Spania s-au făcut foarte multe eforturi, eforturi importante. Când uh, încercăm să vedem cum stau lucrurile cu consolidarea fiscală, vom vedea că este o chestiune esențială care s-a uh, s-au menținut cheltuielile sociale în Spania, mulțumită creșterii pensiilor. Asta nu înseamnă că în Spania nu trebuie să continuăm uh, cu acest proces, să punem capăt duplicităților. Sunt de acord, dar este o prioritate a noului guvern care va fi pusă de acord cu partidele de opoziție ne gândim uh, în cadrul pactului de la Toledo și ne gândim la durabilitatea finanțelor publice. Spania trebuie să scadă de la acest deficit public de la 4,6% și să ajungă la 3,1%. Ciclul acesta poate să aducă cam un punct, dacă sunteți de acord cu calculele noastre iar apoi va trebui să găsim acele măsuri care să permită un efort structural de 0,5 din PIB. Asta face acum noul guvern, va lua legătura cu principalele partide parlamentare din Spania și o să încercăm să găsim o serie de măsuri adecvate pentru obiectivele economice ca și din punctul de vedere Uh, al productivității. Productivitatea este legată, e legată de educație, e legată de investițiile în dezvoltare. Sunt două domenii cărora le vom acorda multă importanță. Iar tema reformei fiscale este și ea importantă, care a permis Spaniei să meargă dincolo de creșterea economiei spaniole a, avut foarte, a fost foarte importantă în 2015. În 2016 n am mai făcut reforme fiscale și economia spaniolă a crescut uh, cu peste 3%. Uh, sunt doi factori aici. Spania este competitivă, cum arată exporturile sale și, în al doilea rând, sistemul financiar spaniol a fost asanat. Mulțumesc. Și ultima rundă de vorbitori din partea Comisiilor Bugete Agri, PEș. Începem, domnul Fernandes. Dar, uh, domnul ministru, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l salut pe domnul ministru, în primul rând. Comisia pentru bugete este împotriva suspendării fondurilor structurale și de investiții pentru Spania. Comisia a decis uh, deja că Spania nu trebuie să fie pedepsită în cadrul procedurii privind deficitul excesiv. Există uh, multe legi în comunitate, dar acum s-a luat o decizie care este corectă uh, vis-a-vis -vis de eforturile din Spania. Familiile, întreprinderile, tinerii, uh, agricultorii, pescarii, toți, întreaga societate, tot poporul spaniol a pus umărul, a făcut eforturi și dacă am suspendat fondurile, atunci am spune că nu respectăm eforturile făcute de ei. dacă Spania ar avea cu 1,8 miliarde mai mult de euro la dispoziție, uh, ar putea să continue să se dezvolte și uh, nu putem să creăm uh, această posibilitate și după aceea să o ștergem. Ar, e, e imposibil așa ceva. Nu are niciun sens. Domnule ministru, ce părere aveți și cum vedeți această posibilitate a suspendării în contextul pe care l-am descris? Înțeleg că domnul Gutierrez Prieto ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Vreau să vă dau niște replici apropo de cum s-a făcut uh, acest proces în Spania. Ce fel de locuri de muncă se creează, ce salarii sunt uh, și ce salarii au crescut și ce salarii au scăzut în ultimii ani, dar nu uit că suntem aici, Spania începe, de fapt inaugurează procesul de macrocondiționalitate. Suntem astăzi aici pentru că Spania în anul anterior a pierdut miliarde de euro după ce a aprobat într-un an electoral o reformă fiscală care îi susținea pe cei care au de toate uh, și asta înseamnă că fără reforma dumneavoastră fiscală n-am fi aici să dăm explicații și angajându-ne că în anul acesta vom face, vom respecta deficitul uh, care e stabilit de Bruxelles. Sunt însă aici să vă spun că Comisia, Comisia uh, de Ocupare a Forței de Muncă și Grupul Socialist sprijină Spania, nu pe dumneavoastră și guvernul dumneavoastră. Uh, Vrem să aplicăm cu flexibilitate articolul 23 care stabilește că dacă dumneavoastră Spania propune măsuri corective, procesul de sancțiuni trebuie să se suspende. Întrebarea este cu ce angajamente vă veți lua în numele Spaniei pentru a reduce deficitul structural cu 0,5% și vă rugăm să ne spuneți clar, să faceți acest lucru printr-o derogare față de reforma fiscală, prin impozitul pe firmă, prin creșterea uh, celor mai mari uh, uh impozite pe firmă. Aceasta va fi angajamentul dumneavoastră, domnule ministru. Agri Committee. Mulțumesc pentru Comisia Agri. Doamna Aguilera. Mulțumesc, domnule președinte. Mă cam doare gâtul, așa că nu prea pot să vorbesc. Sper să mă auziți. Bine ați venit, domnule ministru. Avem guvern în Spania. Dumneavoastră sunteți din nou ministru al economiei și trebuie să puneți în mișcare un buget cât mai repede, cum, cât mai repede un buget echilibrat care să corecteze eh, greșelile din trecut. Dezechilibrele nu pot fi uh, mereu aceleași, ca cei care suferă cel mai mult uh, să-și revadă drepturile restrânse. Spaniolii, domnule ministru, cum din ministru, uh, au strâns prea mult cureaua și au suferit uh, tăieri mult prea grave ale drepturilor și ale calității vieții, mai ales în ultimii patru ani, de când sunteți noastră la guvernare. Uh, deci nu merită poporul spaniol uh, să se mai confrunte cu asemenea, trăi, cu asemenea tăieri. Uh, s-au cerut uh, asemenea tăieri de 15 miliarde de euro comunitățile autonome ca a mea, Andal- Andaluzia, și-a îndeplinit obiectivul de deficit și nu mai poate fi sancționată că nu și-a fi făcut temele. La fel și primăriile. Așa că susțin guvernul Spaniei și spun că, de fapt, Comisia Agri nu este de acord cu suspendarea fondurilor structurale. Ar fi o nenecesară, o măsură nenecesară și injustă. Mulțumesc în numele Comisiei Peș, Gabriel Mato. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru, vă felicit, vă mulțumim pentru eforturile făcute de poporul spaniol pentru a depăși criza extrem de gravă din Spania. Spania este un exemplu pentru Europa în ce privește reformele și în consecință avem creștere economică și creere de locuri de muncă. Sigur, datele sunt clare, unii nu vor să le vadă, dar Uh, suspendarea fondurilor pentru Spania ar fi o măsură injustă, absurdă și imposibil de explicat, mai ales acum ar fi greu de înțeleasă pentru cetățenii europeni care ar vedea că rețeta europeană este că după eforturi urmează o pedeapsă. Nu înțelege nimeni așa ceva, este absolut ridicol și nu există regulă care să apere o asemenea tâmpenie. Uh, eu vin din uh, insulele Canare, o regiune ultraperiferică, este, are un nivel foarte mare de șomaj și depinde extrem de mult de aceste fonduri. Și de acolo și de astăzi, de aici, uh, suntem convinși că Spania nu trebuie, în Spania nu trebuie să se suspende fondurile și o asemenea măsură nedreaptă și inadecvată nu va fi pusă în aplicare. Va fi foarte grav pentru Spania și pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumim! Nu mai avem timp decât pentru două intervenții spontane. Domnul Valcarcel. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. De mai multe ori uh, am arătat că suntem împotriva suspendării fondurilor structurale în Spania pentru deficitul excesiv. Sigur, dacă s-ar întâmpla acest lucru, ar însemna Uh, că se comite o nedreptate, o nedreptate față de eforturile făcute de spanioli în anii aceștia. Pe de altă parte, ar prejudicia interesele nu numai ale Spaniei, ci și ale Uniunii Europene, pentru că într-un fel sau altul uh, ar alimenta populismul care trebuie combătut. Și apoi uh, politica de coeziune nu trebuie utilizată niciodată ca un instrument de penalizare uh, în procedura aceasta de deficit excesiv. Deci sper ca de fapt Comisia Europeană să știe să conjuge verbul a flexibiliza pentru a normaliza uh, efectul politicilor sociale. Recunosc angajamentul luat de guvernul Spaniei, care prin reform, reformele sale a răsturnat datele negative și le-a făcut pozitive, mai ales cele care țin de ocuparea locurilor de muncă. Sigur, e foarte bine, mai aveți multe de făcut, dar ăsta e drumul corect. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, ultimul vorbitor, domnul Fernandez. No? Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că în această procedură pe care o începem astăzi aici, în luna septembrie, am spus că de fapt Comisia nu trebuie să blocheze fondurile și să nu fie sancțiuni. Am spus asta în august. Economia spaniolă s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar aș vrea să fi auzit uh, Uh, de la domnul ministru faptul că a fost scoasă din uh, probleme de Uniunea Europeană care i-a permis uh, să, să asaneze sistemul financiar, sistemul bancar. Banca Centrală Europeană permită îmbunătățirea costurilor de finanțare ale economiei spaniole. Provocările economiei spaniole sunt aceleași, șomajul foarte mare, nivel de sărăcie foarte mare și cred că, de fapt, Comisia nu trebuie să blocheze fondurile structurale și susținem guvernul Spaniei pentru ca, ă, de fapt, Comisia Europeană să nu impună sancțiuni. Mulțumesc foarte mult. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, foarte subcint. Sunt de acord cu dumneavoastră apropo de ce ați spus legat de suspendarea fondurilor structurale. Este o amenințare. Nu este o amenințare credibilă. Suspendarea fondurilor pentru Portugalia, pentru Spania, uh, nu ar face decât uh, să aibă un efect contrar uh, față de cel avut în vedere am, cum am spus, am ajunge exact la contrariu și s-ar iar viziunea pro-europeană și sentimentul pro-european uh, ar fi uh, redus. Cred că în cazul acesta ar trebui găsite instrumente mai eficiente, mai convingătoare. Cred că uneori e mai bine să ne gândim la faptul că o țară cum e Spania care are o datorie publică foarte mare, aproape de 50%, trebuie să-și reducă deficitul public pentru a veni cu garanții fiscale. Că trebuie să se stabilească niște reguli simple. Știm că din punct de vedere politic va fi greu să se aplice aceste reguli, cum ar fi suspendarea fondurilor structurale sau impunerea unei amenzi. Uh, deci sunt de acord cu tot ce a spus dumneavoastră apropo de această uh, situație. Trebuie găsite instrumente eficiente pentru ca echilibrele fiscale să fie îndeplinite și să fie îndeplinite în interiorul Uniunii Monetare, unde cu toții trebuie să împărtășim riscurile și trebuie să găsim și soluții. Apoi uh, au fost întrebări legate de ajustările structurale care trebuie făcute în Spania. Trebuie să facem aceste ajustări din punct de vedere al PIB-ului, trebuie distribuit uh, și să vedem cum se făceau lucrurile înainte. Există posibilitatea de a face niște economii la nivelul administrațiilor publice, dar trebuie să ne gândim dacă se va menține creșterea economică din Spania. Nu există posibilitatea de a continua procesul de reducere a deficitului public într-o economie ca Spaniei dacă nu menținem creșterea economică. Asta ține mai mult de reformele economice, ține de asanarea sectorului financiar, ține de căutarea competitivității, de crearea de locuri de muncă printr-un proces de negociere colectivă Sigur că știu cât de important este asanarea sistemului bancar. Văd că alte țări din 2012, nu? Uh, iar uh, Spania a reușit să crească cu peste 3% și alte țări n-au decât o creștere de 1%. Sigur că asanarea sistemului bancar, salvarea sistemului bancar a fost uh, fundamentală, dar și politicile Băncii Centrale Europene, e bine, ele au fost mai eficiente în Spania decât în alte țări. Fluxurile noi finanțări uh, uh, sporesc iar fragmentarea ca pieții care exista în Spania a dispărut. Eh, și sunt date fundamentale pe care le-am văzut în rapoartele Băncii Centrale Economice, care spunea că eh, apare o, o, un indicator pozitiv eh, al evoluției sectorului bancar din Spania. Situația e mai bună în Spania pentru IMM-uri decât este în Germania, de exemplu. Iar sectorul financiar din Spania, cum spuneam, este sănătos acum, mai sănătos decât în alte țări. Iar în felul acesta putem să avem creștere economică. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, acest dialog, pentru acest dialog foarte fructuos. E important să reamintim faptul că, independent de evaluarea noastră politică, care poate să fie diferită în cele din urmă, chiar dacă multă lume consideră că nu ar fi măsura potrivită, trebuie să ținem cont de faptul că, conform regulamentelor, dacă Comisia consideră că e nevoie de acțiune eficace, există obligație juridică în acest sens, dar noi avem încredere că lucrurile vor merge pe calea cea bună. Continuăm discuția cu privire la um, măsura în care acest instrument este cel potrivit. În orice caz, apreciem acest schimb de opinii cu privire la acțiunile importante care au fost întreprinse și vor fi întreprinse pentru ca Spania să-și îndeplinească obligațiile conform Pactului de Stabilitate și Creștere. Vă rog, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru explicații dumneavoastră detaliate pentru dovada pe care o dați că Spania este pe drumul cel bun. Ne bucurăm să auzim asta și acum pentru noi um, am reușit să ne facem o imagine a dezvoltării, a evoluției situației din Spania și vreau și eu să subliniez că rolul fondurilor de investiții din partea Uniunii Europene este unul foarte important pentru creșterea și locurile de muncă din toate statele membre, inclusiv din Spania. Și vă susțin întru totul în eforturile dumneavoastră de a crea această creștere și de a crea locuri de muncă, susținând sectorul bancar, sectorul construcțiilor, toate sectoarele economice și, sigur, um, luând în considerare rolul uh, regiunilor. Deci, încă o dată, mulțumesc și aveți susținerea Comisiei Regii din Parlamentul European. Mulțumesc! Dear colleagues, please take seat. Dragi colegi, please, I would like to welcome Portuguese Finance Minister. Îi urez acum bun venit ministrului de finanțe al Portugaliei, domnul Centeno. already explained the, the context, uh, the framework, which is the framework. Nu mai nevoie să explic care este cadrul uh, acestui uh, schimb de opinii, dialogul structurat, uh, Acordarea fondurilor structurale este o componentă importantă a acestui dialog. Ne face plăcere că sunteți aici și voi da uh, cuvântul doamnei Micailova, care va conduce această primă parte a audierii. Okay. so I, so will not, I will keep the chair and I will uh, ask uh, uh, Mr. Centeno uh, to make this. O să-l invit uh, de fapt acum pe domnul Centeno să ne facă o primă prezentare.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 Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi în fața dumneavoastră în Parlamentul European pe o problematică foarte importantă a fondurilor structurale. Dumneavoastră sunteți um, aleși, reprezentanți aleși ai, parlam, ai uh, cetățenilor europeni și deci aveți o legitimitate deosebită. Acest dialog structurat uh, are loc pentru prima dată. E un proces foarte important care arată că prerogativele Parlamentului European sunt tot mai importante în cadrul instituțional european. Eu salut uh, acest uh, lucru și cred că trebuie să fie, uh, acest proces ar trebui să fie continuat. În primul rând vreau să vă spun că este foarte important ce a spus Parlamentul European până acum pe acest subiect, mai ales în cadrul ultimelor um, rezoluții pe care le-ați adoptat dumneavoastră. Ați spus că este necesară respectarea politicii de coeziune și fondurile structurale joacă aici un rol central. De asemenea, este necesară și o bună guvernanță economică. În septembrie am trimis o scrisoare la, către membrii acestei comisii și spuneam că considerăm că nu există niciun fel de justificare pentru suspendarea uh, fondurilor structurale și de investiții pentru Spania și Portugalia. Argumentele pe care le-am uh, um, enumerat trebuie să fie citite împreună cu uh, analiza Comisiei Europene. În august, Comisia și Ecofin au decis în unanimitate să anuleze Uh, penalitățile uh, care ar fi trebuit, uh, se, se vorbea că să, ar fi trebuit să fie impuse din cauza că între 2013-2015 nu am fi luat măsurile necesare. Cred că măsura este corectă, cea de ridicare a acestor sancțiuni. Întrebarea este acum ce se întâmplă mai departe, pentru că vorbim acum despre o sancționare împotriva cetățenilor Portugaliei și nu împotriva guvernului. Acest lucru ar uh, zdruncina încrederea portughezilor în Europa, încrederea într-o Uniune Europeană uh, pe care cetățenii trebuie să se poată baza. Acest lucru nu e voie să se întâmple. Uh, de aceea, această măsură nu are niciun sens Uh, politic. Comisia trebuie să ia în considerare regulamentul 1303 din 2013 și să ia în considerare consecințele suspendării fondurilor asupra uh, societății și asupra economiei și apoi să decide dacă aceste măsuri sunt proporționale. Um, și vorbim despre angajamentele care nu trebuie să fie suspendate, pentru că acest lucru ar avea efecte asupra plăților efective. Dacă acest lucru s-ar uh, aplica, atunci ar avea efecte negative foarte grave. Uh, din punct de vedere politic, ar fi o pedeapsă într-un moment în care Portugalia a făcut atât de multe eforturi. Acest lucru ar submina încrederea investitorilor Uh, și în interiorul țării și în afara țării și, de asemenea, un alt efect ar fi faptul că anumite proiecte și programe nu ar putea fi duse la bun sfârșit. Așadar, uh, redresarea economică ar fi încetinită, chiar îngreunată. Um, considerăm că Portugalia nu trebuie să fie pedepsită și Ehm, Consiliul uh, a verificat foarte bine dispozițiile și ehm, toate criteriile din regulamentul 1173 din 2011 și uh, a constatat că Portugalia și-a redus deficitul public de la 8,6% în 2010 la aproape 3% în 2015. Uh, am uh, decis împreună cu Comisia Europeană că e nevoie de reforme structurale care au fost întreprinse și uh, rezultatele um, vor veni. Deja au început să se materializeze și sigur că dacă acum s-ar suspenda fondurile, acest lucru ar duce la costuri sociale foarte importante pentru uh, toți uh, portughezii. Um, pentru că avem uh, o rată a șomajului deja foarte ridicată, uh, undeva la 17%, șomaj de lungă durată. E vorba de persoane care um, Uh, de, avem un val de, cel mai mare val de persoane care au trebuit să părăsească Portugalia pentru a-și căuta un loc de muncă, de cel mai mare val de emigrație uh, din ultimii 40 de ani. Um, guvernul portughez, asta e important, a făcut, a întreprins toate măsurile care au fost uh, decise cu, uh, împreună cu Comisia Europeană și am reușit chiar să ajungem la un excedent uh, bugetar de 1,9% și un uh, deficit nominal uh, mai mic de 2,4%. De asemenea, după ajustarea structurală, acest va crește cu încă 0,2 puncte procentuale. Deci, am făcut Um, sacrificii chiar foarte importante și nu ar avea niciun sens acum pentru cetățenii noștri niște sancțiuni, tocmai în momentul în care toate sacrificiile noastre în sfârșit încep să dea roade. Cu atât mai mult cu cât se vorbește despre faptul că Europa este uh, un spațiu al solidarității și al uh, bunăstării. Acum ar trebui să facem un uh, inventar al situației. Procedura cu care avem de face se referă la faptul că în perioada 2013-2015 ar fi lipsit niște măsuri structurale. Însă, în această perioadă, Portugalia a, a făcut eforturi foarte puternice și a, um, deficitul este sub control, după cum uh, v-am spus. Bugetul pentru anul 2017 Uh, merge mai departe pe linia consolidării bugetare. Vom controla cheltuielile, vom, ne vom asigura stabilitatea bugetară și vom consolida creșterea și uh, uh dezvoltarea societății. E importantă totuși ca această creștere să fie, să includă pe toată lumea. Acum uh, uh, am, uh, am reușit să creștem rata de ocupare cu uh, 2% și um, deci șomajul a, a scăzut. Acum, credeți că ar fi uh, acceptabil uh, această pedeapsă? Uh, eu cred că răspunsul e nu. Uh, avem un uh, program național de reformă care a răspuns uh, recomandărilor specifice pentru fiecare țară, recomandările pe care le-a făcut Comisia pentru Portugalia și co Comisia chiar a lăudat programul nostru de reformă. Uh, Fondurile uh, europene sunt foarte importante pentru noi și pentru investițiile publice și pentru cele private. Ele reprezintă 70% din investițiile publice în Portugalia. Uh, la sfârșitul lui iulie 2016, Portugalia a primit un miliard de euro care reprezintă 5% din um, um, 5% din uh, totalul fondurilor care sunt uh, uh, alocate Portugaliei până în 2020 și undeva la un pic deasupra mediei europene care este de 3%. Iar acum, dacă s-ar întrerupe fluxul acesta de fonduri, um, întreaga um, dezvoltare economică ar fi periclitată. De asemenea, noi am creat legături cu piețele din uh, Africa, din America Latină, care sunt foarte importante pentru redresarea noastră uh, economică. Deci, din nou, uh, o suspendare ar avea efecte negative foarte importante asupra bunăstării în Portugalia. toate eforturile făcute în trecut, uh, consolidarea bugetară ar fi periclitate dacă acum s-ar suspenda fondurile și toate perspectivele de dezvoltare socială și de ocupare a forței de muncă uh, ar fi puse sub semnul întrebării. Aceste fonduri sunt foarte importante și pentru investițiile în viitor. Uh, e foarte important aici rolul pe care îl joacă Parlamentul European, pentru că dacă se suspendă Uh, creditele de angajament, acest lucru um, ar veni în contradicție cu decizia luată de a de a, uh, suspenda uh, pedepsele Noi respectăm uh, spiritul Pactului de Stabilitate și Creștere. Credibilitatea instituțiilor europene uh, se naște din faptul că regulile stabilite sunt uh, respectate și cu toții împreună trebuie să punem umărul la proiectul european. Um, noi, în Portugalia, participăm la proiectul uh, european și poporul portughez dorește în continuare să participe activ la acest proces. De... Mulțumesc foarte mult. Începem acum cu întrebările din partea Econ. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc că sunteți aici pentru a da socoteală în fața Parlamentului în cadrul dialogului structurat și trec direct la întrebările mele. Uh, în uh, proiectul de buget pentru 2017, dumneavoastră porniți de la premisa unei creșteri economice de 1,5% conform Comisiei. Uh, prognoza de creștere este însă mult mai scăzută. Pentru Spania, tocmai am discutat cu ministrul spaniol, de asemenea, se prevede o creștere economică de 2, de, de 2% diferențe destul de mare, cu toate că ambele economii sunt uh, foarte strâns legate în mod tradițional. Aș dori să știu cum explicați această diferență. Oare explicați o fi faptul că exporturile Portugaliei sunt, uh, depind numai de câteva sectoare și poate că uh, v-ați uh, focalizat desfacerea de produse doar la câteva piețe, cum ar fi Angola sau uh, uh, America Latină sau China. Apoi, da, uh, e nevoie de să continuați uh, eforturile de consolidare bugetară, așa cum ați spus și dumneavoastră. Întrebarea mea este um, cum uh, în acest context doriți să uh, reduceți sau poate chiar ați redus, dacă bine am înțeles, uh, numărul de ore într-o săptămână de la 40 la 35 de ore de lucru în sectorul public și chiar de creșteri, de asemenea ați văzut creșteri de cheltuieli. Mulțumesc, Pervanș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, sunt sigură că înțelegeți importanța acestui dialog structurat și uh, contribuția instituțională pe care o aduce Parlamentul European în calitate de for de dezbatere a politicii economice. Și cred că credibilitatea acestui dialog structurat se bazează și pe faptul că nu numai uh, colegii din uh, Portugalia și din Spania pot să ia cuvântul uh, în această dezbatere, de unde importanța uh, pozițiilor pe care le exprimă și coordonatorii. Și în acest sens aș vrea să spun și eu câteva cuvinte ascultând prezentarea dumneavoastră privind 2000, bugetul 2017. Uh, Însă, când am vorbit cu comisarii, am evocat posibilitatea unui risc în cazul în care ar fi suspendate fondurile structurale, risc pentru economia portugheză, având în vedere investițiile care contează pe mobilizarea acestor fonduri structurale. Considerați că a existat deja un impact asupra deciziilor de investiții uh, ulterioare în țara dumneavoastră și ați vorbit și despre necesitatea finalizării strategiei de redresare economică. Și aici, pe lângă nesuspendarea fondurilor structurale, um, există una, două sau trei măsuri care vi se par absolut indispensabile. De exemplu, din punctul de vedere al uh, următorului plan de investiții, așa numit planul Juncker. Mulțumesc, la ECR nu văd pe nimeni. Uh, acum alde, domnul Ciambon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Se vorbește de mai multe teme acum și dumneavoastră ați prezentat foarte bine aspectul grotesc legat de aplicarea suspendării fondurilor în Portugalia cu atât mai mult. Am văzut din cifre că dumneavoastră depindeți mult mai mult uh, în materie de investiții publice de fondurile europene. Deci pentru dumneavoastră ar fi uh, excesiv să se suspende fondurile. Vreau să spun două lucruri. În primul rând, uh, dumneavoastră aveți susținerea Parlamentului, adică, la fel ca și spaniolii, considerăm că ar fi inoportun să se aplice suspendarea fondurilor. Uh, e vorba de țări uh, care au probleme uh, și s a genera o imagine negativă, dar să nu uităm că problema este reală, există, iar în Portugalia problema e gravă și deficitul e mare și poate pune în pericol ratificarea sau calificarea datoriei care ar duce la o fragilitate mai mare. Și apoi trebuie să spunem pe bune că am uh, greșit când am aplicat aceste măsuri care sancționează. E absurd să stabilim măsuri care au repercursiuni sociale foarte grave. Ar fi trebuit să prevedem măsuri prin instrumentele indispensabile și suspendarea fondurilor pentru aceste țări. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Viegas din partea GUE, nu? Da, acolo sunteți. Uh, nós temos uh, uma posição de princípio contra a governança. Noi avem o poziție de principiu. Suntem împotriva guvernanței economice. Noi suntem împotriva consolidării macroeconomice și a tuturor um, instrumentelor de condiționare care sunt aplicate. De aceea, trebuie să spunem că suntem cu totul împotriva suspendării acestor fonduri. Asta ar însemna ca ordinea juridică a Uniunii um, Europene să, să fie Um, prejudiciată. Um, politica de coeziune este pusă aici în joc. De aceea trebuie să spunem lucrurile foarte clar, mai ales uh, Consiliului. Pentru că dacă nu, acest șantaj inacceptabil va fi continuat pe viitor și va aduce în mod inevitabil la o criză la un moment dat. Uh, E nevoie de luarea unor măsuri specifice pentru a depăși criza în bugetul, prin bugetul Uniunii Europene. Acest buget este din ce în ce mai mic, din ce în ce mai puțin solidar și tot mai puțin uh, uh, reușește să facă o redistribuire a fondurilor. Măsurile, troica, această politică de austeritate, această spirală a recesiunii economice și a sărăciei, acestea sunt efectele. Uh, și planul Juncker trebuie să fie gândit uh, altfel. E nevoie de o distribuire mai, uh, de o distribuție mai corectă a um, banilor. Aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Mulțumesc. Domnul Urtasun mulțumesc. mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului ministru pentru că este astăzi aici. Urmărim cu mult interes politica domniei sale. Grupul meu uh, respinge suspendarea fondurilor. Cred că ar fi injust într-un moment în care guvernul portughez ia măsuri care ni se par importante ni se par interesante, mai ales cele din domeniul fiscalității. Propunerea privind noile impozite pe patrimoniu care pot uh, aduce, eu știu, venituri noi, impozitul, impozitul pe măsurile uh, care sunt uh, pe, pe excesul de zahăr și așa mai departe și mai ales dacă ne gândim la suferințele poporului portughez în această perioadă. Sigur că vom fi de partea dumneavoastră în momentul în care se vor lua aceste măsuri și evident considerăm că respingerea suspendării fondurilor este foarte clară. Mulțumesc foarte mult! Thank you. FTD not... Mulțumesc! La FDD nu văd pe nimeni de la Econ, NF nu. Atunci la CHDI, doamna Maletici? și Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă întreb ceva, domnule ministru. Ieri, uh, șeful Eurogrupului a spus foarte clar că nu se va face nicio renegociere a datoriei Portugaliei pe care ați prezentat-o săptămâna trecută și în numele Eurogrup a respins orice discuții pentru o restructurare a datoriilor Portugaliei, pentru că Portugalia este uh, capabilă să-și plătească propriile datorii. Uh, nu avem aceeași um, siguranță în ceea ce privește Grecia. Sigur că nu putem confunda cele două cazuri. Grecia face parte din programul de um, ajustare economică, iar Portugalia, în cadrul uh, guvernului anterior, a reușit să iasă din acest program. Deci nu sunt în aceeași poziție. De asemenea, Portugalia are un deficit public foarte mare, dar Japonia și alte țări se confruntă cu aceleași provocări. În discuția privind restructurarea datoriei, Uh, ridicați uh, îngrijorări uh, legate de măsura în care Portugalia este într-adevăr pe drumul cel bun. Comisia și Eurogrupul sunt de acord cu presupunerile pe care le face, ipotezele pe care le face guvernul Portugaliei în acest sens? Mulțumesc, domnule ministru de finanțe. Astăzi se confirmă încă o dată faptul că majoritatea Parlamentului European este împotriva suspendării fondurilor ar fi o măsură disproporționată, contraproductivă și injustă. Dar, așa cum știți, lăsând la o parte acest lucru, ar mai fi și o măsură absurdă, pentru că Portugalia nu are nevoie de stimulente pentru a respecta regulile, pentru că ea deja respectă regulile. 2,4% 1,6% anul viitor, bugetul pe care l-ați prezentat ar uh, duce la un uh, excedent bugetar primar și mai mare anul uh, viitor, decât, mai mare decât oricând până acum. Deci e absurdă această discuție care mai și durează atât de mult. Deci tot, tot e atât de absurd. Durează deja de luni de zile această discuție. S-a discutat din iulie anul trecut. Uh, se spune la Consiliu că n-ați fi luat măsuri uh, eficace. S-a vorbit apoi despre uh, sancțiuni în bani, deci despre penalități. Și în continuare se discută acest lucru. Poate că această incertitudine este uh, dăunează economiei din Portugalia și este important să se pună odată punct acestei discuții absurde. Mulțumesc, domnule ministru. Evident. Obrigado, senhores uh, eurodeputados. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor și domnilor eurodeputați. Creșterea economiei portugheze a fost destul de durabilă în ultimii ani. În anul 2016, creșterea s-a accelerat și acum se poate observa acest lucru de la trimestru la trimestru. În fiecare trimestru creșterea este un pic mai mare decât în trimestrul precedent. Această accelerare a creșterii este semnificativă. și este semnificativă și pentru redresarea economiei, pentru relansarea acesteia. E interesant uh, să observăm cum funcționează lucrurile pe piață. V-am spus deja că ultimele date indică faptul că ocuparea a crescut cu 2% și dacă ne uităm în registrul asigurărilor sociale, vedem cifre chiar mai ridicate. De aici rezultă că uh, ocuparea a crescut cu mai mult de 3% față de anul trecut. Sunt indicatori uh, pozitivi. Pentru că e vorba de uh, uh, ajutoarele de șomaj care sunt plătite, care scad tot mai mult, ceea ce ne arată clar că avem o dinamică mai puternică în economia noastră. Um, ați vorbit despre creșterea economică și de diferența um, față de Spania, domnule Balț. Economia spaniolă S-a, în economia spaniolă s-a pus mai mult accentul asupra sistemului financiar. Acest lucru însă uh, nu a fost făcut în Portugalia. Și la sfârșitul uh, uh, anului trecut, când am ajuns la uh, guvernare, am început să prioritizăm și noi sistemul financiar. Am introdus multe măsuri pentru a putea să folosim acest factor de creștere și să dăm um, un nou impuls creșterii economice. Pentru că portughezii suferă de pe urma faptului că um, piețele s-au uh, dezvoltat așa cum au făcut-o și au apărut tot felul de dificultăți pe care nu le aveam înainte. Și um, țările la care v-ați referit, Brazilia, Angola, uh, piețele noastre de desfacere, uh, ei bine, în anii trecuți, aceste țări au uh, avut o contribuție importantă la dinamica creșterii și, din păcate, din diverse motive, acest lucru nu se mai întâmplă. Dar întreprinderile portugheze totuși au făcut uh, un lucru foarte important, și anume și-au uh, orientat producția către noi piețe, au uh, câștigat cote de piață, noi cote de piață, de exemplu, în uh, alte țări ale Uniunii Europene exporturile în Uniunea Europeană în 2016 um, sunt mai mari decât importurile din aceste țări. Așadar, punem mai mult accentul asupra internaționalizării și întreprinderile au reacționat, deci, la schimbarea situației. Consolidarea bugetară este esențială. Pentru noi, guvernul uh, ia consolidarea bugetară foarte în serios. Este o prioritate a noastră. Obligațiile pe care mi le-am asumat în cadrul Eurogrupului există um, date actualizate cu privire la um, situația bugetului pe care le-am prezentat. care reprezintă cadrul economiei portugheze în acest an. Um, în acest an am uh, întreprins noi măsuri pentru consolidarea bugetară, pentru a uh, reduce deficitul. Sectorul public din Portugalia a, a trebuit să fie restrâns foarte puternic. Salariile au fost înghețate deja din anul 2009 um, nu s-au mai angajat uh, noi persoane din 2006 și printre măsurile noastre dorim, uh, prin măsurile noastre dorim să facem din administrația publică de asemenea un factor de creștere. Facem uh, schimbări în um, administrația publică, așa cum ați spus și dumneavoastră, dar avem niște uh, obiective și măsuri foarte clare pe care le aplicăm. Sigur că există și multe riscuri pentru uh, economia portugheză, așa cum a spus doamna Berez și alți eurodeputați. Uh, toată lumea a făcut trimitere la importanța fondurilor fondurile sunt foarte importante pentru investițiile publice și private în Portugalia. Suntem acum într-o dinamică a creșterii și am reușit astfel să ieșim dintr-o situație foarte dificilă în care ne-am aflat. Și de aceea aceste fonduri sunt atât de importante pentru noi. angajamentul nostru european este, este acceptat de către toți cetățenii portughezi. Noi am spus foarte clar că nu vom cere o restructurare a datoriei noastre. În proiectul de buget pentru anul 2017 este um, prevăzut, sunt este prevăzută reducerea datoriei prin um, eforturi uh, continue. Putem să continuăm dinamica de creștere în care ne aflăm acum cu um, ajutorul fondurilor comunitare, cu ajutorul eforturilor pe care le facem noi. Uh, Pentru că fără aceste fonduri, atunci eforturile noastre ar fi, ar fi foarte, foarte um, limitate, ar fi restricționate. Așa cum a spus și domnul Pereira. Chiar dacă în fiecare lună apar tot felul de rapoarte și se tot uh, pune, se tot pun aceleași întrebări, um, referitoare la suspendarea fondurilor, atunci sigur că eh, dificultățile sunt eh, continuate. Această incertitudine e momentul să se încheie și vreau cu aceasta să-mi închei și intervenția. Portugalia este pentru proiectul european și pentru obiectivele acesteia. We continue. Mulțumesc. Continuăm acum cu a doua rundă de întrebări. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul. Un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, permiteți-mi să vă spun că acest uh, dialog, în momentul în care l-am introdus în uh, regulamente, deci care a fost introdus în regulamente, în ce scuze, chiar uh, conduce la rezultate, ne permite să vorbim, să discutăm și să putem să, mm, să, să ghidăm decizia Comisiei. În al doilea rând, văd că ridicați niște aspecte foarte pozitive în ceea ce privește politica de coeziune și sper că și Consiliul în următoarea rundă a CFM va păstra aceeași linie. Mulțumesc pentru că ați spus foarte clar ce uh, avantaje sunt în termen de investiții publice, în termen de mm, dezvoltarea economiei și v-am ascultat cu mare atenție. Două observații însă. Aceste două observații m-au, m-au, uh, m-au mulțumit, într-adevăr. În al treilea rând, Uh, e o diferență între zero suspendare și nicio suspendare. Puteți să ne spuneți ce înseamnă asta? Poate puteți să ne explicați diferențele. Și aș avea și o sugestie. Am spus-o și comisarilor. cred că ar trebui să vorbim și despre un nou instrument pe care îl vom vota în această lună în Parlament, și anume un program de sprijinire pentru reforme structurale. Deci chiar puteți să cereți un sprijin suplimentar pentru ca aceste lucruri să fie implementate. Și atunci poate ar fi înțelept să vă lansați și în această bătălie și să cereți comisiei să profitați de acest lucru. Mulțumesc, domnul Coțolinu. Mulțumesc. Uh, sunt de acord cu ceea ce s-a spus, mai ales uh, cu impactul politicii de coeziune în momentul în care ea ar putea fi suspendată. Ați răspuns deja oricum la această întrebare privind efectele, efecte care pot fi resimțite de către companii, dar și de către cetățeni în, termenul, în termen de încredere în Uniunea Europeană. Sunt mulțumit de răspunsurile dumneavoastră și aș spune tuturor, dragi colegi, ajungând acum la sfârșitul discuțiilor, acest dialog structurat este foarte important. Uh, el a fost uh, instaurat între uh, noi și Comisie și avem astăzi prezența miniștilor din uh, Spania și Portugalia. Vedeți că o mare majoritate consideră că suspendarea fondurilor structurale care ar avea consecințe și mai mari asupra Portugaliei, este o idee la care ar trebui să se reflecteze din nou și să se legifereze în mod diferit. Am ascultat dezbaterile din această sală și cred că este inutil să relansăm dezbaterea în cadrul Parlamentului, pentru că fondurile structurale nu mai trebuie utilizate ca un mecanism de sancționare pentru prevederile uh, pactului bugetar. Mulțumesc, domnul Lior, aveți cuvântul. Mulțumesc. Și eu îi mulțumesc uh, domnului ministru pentru prezență. Statisticile arată uh, o rată ridicată a șomajului în Portugalia și le aș întreba pe domnul ministru același lucru pe care l-am întrebat, uh, pe care l-am uh, adresat și ministrului din Spania. Uh, puteți să ne dați exemple de proiecte uh, de ocupare a tinerilor care nu funcționează și care ar trebui stopate, iar fondurile disponibile să fie redirecționate către alte proiecte mai eficiente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Val Miltenborg, din partea grupului ALDE. Mulțumesc. Sigur că aplicarea articolului 23 din regulamentul privind dispozițiile comune este o obligație legală pentru Comisia Europeană și am auzit acest lucru și din partea vicepreședintelui Katainen. Aș avea două întrebări către domnul ministru. Sunteți de acord că statul de drept se aplică Comisiei Europene așa cum se aplică Portugaliei și atunci când este vorba despre aplicarea articolului 23? Și în al doilea rând, s-a făcut ceva în vederea, s-au făcut pași în vederea unei posibile suspendări a fondurilor? Mulțumesc, domnule Marge. Mulțumesc, domnule ministru, în cadrul dialogului structurat. Am avut uh, ocazia deja să afirm că această decizie eventuală de suspendare a fondurilor ar fi absurdă, nedreaptă, periculoasă și contraproductivă și suntem cu toții de acord uh, că ar fi o inițiativă absurdă, cu atât mai mult pentru Portugalia, cu cât astăzi Portugalia are deficitul cel mai scăzut din ultimele decenii. De neînțeles, de asemenea, pentru că Consiliul European nu a găsit o justificare suficientă pentru niște penalități financiare și atunci mă întreb cum ar putea găsi justificări pentru o suspendare a fondurilor. Și apoi, nu trebuie să, utiliz- să uităm articolul 23, care vorbește despre egalitatea de tratament. Și atunci, de ce Portugalia este vizată? De ce nu Franța? De ce nu Germania? Având în vedere excedentul. Iată niște întrebări. Nu voi reveni asupra celor ce au fost puse. Însă întrebarea pe care trebuie să ne adresăm este de ce asistăm la această absurditate, la acest nonsens. Prin aceste condiționalități macroeconomice, se dorește implementarea sau, sau acceptarea unor reforme structurale care ar fi foarte dificile și ar fi bine ca Uniunea Europeană să oprească această situație. Mulțumesc, domnul Vane. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule ministru, mulțumesc, mulțumesc pentru că ați răspuns acestei invitații a Parlamentului European. Iată uh, o dovadă a rolului important al Parlamentului European. Ca și antevorbitorii mei, cred că trebuie să uh, facem parte din acest dialog structurat. Și cred că este bine că avem această dezbatere. Acest dialog structurat însă nu se încheie astăzi aici. El trebuie prelungit și trebuie continuată discuția cu Comisia, cerându-i se să retragă acest articol 23 atât de absurd care se referă la uh, condiționalitatea macroeconomică. Aș aprofunda o întrebare care a fost deja adresată. Am înțeles că pentru Portugalia simpla amenințare cu suspendarea fondurilor regionale a condus deja la întârzierea unor decizii de investiții. și deja niște fonduri din Fondul Social European ar putea fi, niște proiecte din Fondul Social European ar putea fi deja înghețate. Ne-ați putea spune despre ce programe este vorba? E vorba de programul de combatere a, lup- a mm, sărăciei, de programul de combatere a șomajului și care este amploarea. Ați spus că fondurile structurale sunt foarte importante pentru investițiile private și publice în Portugalia și înțeleg foarte bine acest lucru. Procentul de absorpția arată că în anumite regiuni aceste fonduri sunt singurele investiții publice care ar fi regiunile care ar fi cele mai afectate? Domn, doamna Mato, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Delegația mea se opune utilizării acestei condiționalități macroeconomice și mai ales pentru argumentele, din argumentele pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Pe 14 septembrie am spus uh, clar aceste lucruri și nimeni nu înțelege de ce o țară ca țara dumneavoastră care a fost obligată și insist a fost obligată să aplice reforme foarte costisitoare se află din nou în această situație. Înțelegem că situația este una dificilă, dificilă însă guvernul dumneavoastră a reușit să progreseze, să asigure un program de protecție socială a cetățenilor bun prin asigurarea unui venit minim garantat. Și atunci v-aș întreba care ar fi impactul acestor eventuale suspendări. Credeți că uh, această suspendare ar afecta foarte grav viitorul țării dumneavoastră? Și în cele din urmă, dragi colegi, din Parlament. Suntem cu toți îngrijorați astăzi. Trebuie să ne uităm către viitor și viitorul ne îngrijorează. Parlamentul oricum va continua să vă susțină. Mulțumesc. Acum nu mai avem deloc timp și atunci voi da cuvântul reprezentanților celorlalte comisii din partea Comisiei Bugete, domnul Fernandez. Un minut și jumătate.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 de 2,9%, deci sub 3%, conform Institutului Național de Statistică. Trebuie să ținem cont de acest lucru pentru această procedură. Creșterea de 1,6% este importantă, deci Portugalia respectă pactul de stabilitate. Deci procedura aceasta pentru deficit excesiv nici nu trebuia lansată. Este clar că dialogul structural uh, structurat că reuniunea aceasta trebuie să se termine cu o singură concluzie, și anume Parlamentul European în majoritate se opune suspendării fondurilor. Comisia a hotărât să nu propună sancțiuni pentru un motiv foarte clar că ar fi mult mai rău pentru economie, pentru agricultori, pentru pescari, pentru tineri și ar pune capăt încrederii cetățenilor. Am o întrebare, domnule ministru. Există vreun angajament pentru anul acesta privind măsurile de control ale deficitului care n-au fost incluse? Ce impact ar avea suspendarea fondurilor asupra economiei? Și cum s-ar reflecta acest lucru în ceea ce privește atingerea obiectivelor de creștere prevăzute. Mulțumesc, domnul Ribeiro. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Reprezint uh, Comisia pentru Afaceri Sociale. Ne opunem uh, suspendării fondurilor structurale pentru Portugalia. Procedura de deficit excesiv nu este acceptabilă V-am am spus acest lucru adresând o întrebare scrisă Comisiei. Eforturile Portugaliei din 2011 care au dus la reducerea deficitului în patru ani uh, ar, uh, n-ar justifica aplicarea acestei uh, sancțiuni și nu înțeleg de ce avem o dezbatere inutilă. S-ar fi putut evita acest lucru dacă guvernul ar fi întrebat Comisia privind valoarea deficitului portughez. Se spune că în 2015 uh, deficitul a fost 2,98% de sub pragul de 3%. Sunt condiții suficiente pentru a putea pune capăt poveștii astea odată pentru totdeauna. E un fel de schizofrenie ce trăim noi acum. Suspendarea fondurilor nu va avea efecte sociale pentru că nu afectează programele. Eh, care duc la crearea de locuri de muncă și nu combate sărăcia. Dacă guvernul portughez n-ar face nimic, dacă nu și-ar asuma răspunderea, eh, dacă Parlamentul n-ar face tot posibilul pentru a apăra situația din țara noastră. De la stânga până la dreapta. Deci Portugalia trebuie să facă același lucru. Trebuie să aleagă ori una, ori alta. Ori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 eu queria dizer ao seu ministru. Cel puțin o dată în viață, nu o să fiu un ministru socialist și un deputat al opoziției. Ca portughez consider că procesul acesta este un proces care rușinează Europa. Știm că dacă măsurile structurale, măsurile extraordinare din 2015 Uh, n-ar fi fost luate, deficitul n-ar fi ajuns sub 3%. Portugalia și-a redus deficitul uh, cu mai mult de 2% în 2000, uh, în această perioadă. Deci, și acum este supusă unui proces de sancționare. și ne gândim la Franța, care are un deficit mai mare. Ministrul de Finanțe și comisarii Uh, propun sancțiuni pentru Portugalia, negând țării mele ceea ce de fapt a cerut Franței. Deci trebuie să ne gândim uh, la ce face Comisia în momentul ăsta. În momentul în care Comisia a spus că un, eu știu, un președinte n-ar trebui să spună acest lucru. Uh, Olanda a spus că este un privilegiu al țărilor mari, nu? Deci uh, ei au diplomație, au forțele necesare, iar europenii știu că au nevoie de Franța și lucrul ăsta se plătește. Adică ce vreau să-i spun eu președintelui Oland? Și noi suntem Portugalia, la fel ca și Franța. Avem și noi armată, avem diplomație și noi avem secole de istorie și nu suntem gata să plătească pentru avantajele Franței. Iar Franța e Franța. Și sigur, am multă stimă pentru Franța, dar Portugalia e Portugalia și nu e mai prejos de Franța. Iar procesul acesta este absolut injust. Mulțumesc. Nu mai pot să dau cuvântul celorlalți reprezentanți ai Portugaliei. Uh, de la Comisia PEș, domnul Ferreira. Yes, please. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Simplu fapt că ministrul este aici este inacceptabil. Iar în ce privește Portugalia și în ce privește condițiile politice, în momentul acesta luptăm pentru a pune capăt politicilor impuse de Uniunea Europeană, care fac parte din trecut dezbatem aici posibila suspendare a fondurilor structurale și de investiții pentru Portugalia, ceea ce este inacceptabil din motive care au fost deja expuse. Dar vreau să spun următoarele. Totalul fondurilor structurale 2014-2020 au fost estimate de Comisia Europeană dar în momentul acesta 67 de miliarde de euro vor uh, reieși din dobânzi și cred că este absolut irresponsabil să închidem ochii la problema asta. Nu există coeziune dacă nu punem capăt acestei limitări a datoriei care se exercită asupra multor țări. E vorba de fonduri de care avem nevoie pentru ca a crea locuri de muncă. Trebuie echilibrate conturile bugetare. Uh, domnul ministru are cuvântul în finalul reuniunii noastre. Mai sunt doi reprezentanți de la Comisia Regii. Puteți să ne spuneți în 30 de secunde ce aveți de spus? Obrigado, Sr. Presidente. Por tudo aquilo que foi dito. Mulțumesc, domn, doamnă președinte Cred că este ușor să ajungem la concluzia că nimeni n-ar înțelege că după ce s-au luat toate aceste măsuri, s-ar pedepsi guvernul, persoanele, orașele prin suspendarea fondurilor. Sunt persoane care au văzut cum le-au scăzut salariile, sunt persoane care au văzut că, de fapt, conturile, că, că am reușit să ajungem la obiectivele de anul trecut. Iar acum o să atingem acest obiectiv uh, prin diverse re, revizuirea diversor, uh, diverselor legi. Deci trebuie să mergem înainte și să su, susținem Spania și Portugalia. Domnule ministru, regulile trebuie, uh, sigur, respectate. Suntem în favoarea flexibilității și o să închei, dar vreau să spun că președinta întrerupe vorbitorul. Mulțumesc nu să mai putem să-l auzim pe domnul ministru, doamna Rodriguez, 30 de minute, foarte rapid. Foarte rapid, pentru că deja s-a vorbit aici de tot ce trebuia spus. Suntem cu toții de acord cât de absurdă este situația. Și am depus o întrebare, foarte clar. Ce părere aveți despre suspendarea fondurilor? Ce se prevede în tratate? Se spune că e un mecanism eficient pentru a pune capăt deficit, deficiențelor și dezechilibrelor macroeconomice. You have the floor. Aveți cuvântul, domnule ministru. Avem un timp limitat la dispoziție, sper că veți putea răspunde la întrebări. President, be... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi încerca să fiu uh, concis. Am grupat întrebările pe teme ca să nu răspund la fiecare dintre ele. Și voi vorbi în limba engleză. O que, eh, o que eh, eu eh, gostaria de dizer, eu vou responder em termos de cada um. Ce vreau să vă spun de fapt? Răspunzând la subiectele care au fost menționate. Suspendarea fondurilor trebuie oprită. E clar. De asta am și spus această măsură trebuie să fie ridicată. De aceea trebuie să formulăm foarte clar deciziile, astfel încât și oamenii să le poată înțelege. Pentru că aceștia sunt oamenii pentru care punem în aplicare reforme în programul nostru național de reforme, cu o politică de coeziune care se exprimă și prin faptul că ne dorim o creștere care să cuprindă, să includă pe toată lumea. Vrem să aducem mai mulți oameni pe piața muncii. Vrem să oprim, să inversăm acest proces de emigrație din Portugalia, care a dus la faptul că ne, ne lipsesc acum lucrătorii tineri tinerii, care sunt și un grup uh, țintă al politicii de coeziune, dacă fondurile s-ar suspenda, toate aceste măsuri ar fi puse sub semnul întrebării. Măsuri pentru sprijinirea ocupării tinerilor, politica activă, mai ales pentru acest grup, această grupă de vârstă a populației. Sigur că dacă tinerii pleacă, rămân cei în vârstă, această evoluție nu este una bună pentru societate și pentru economie. În ceea ce privește regiunile care ar fi, ar fi foarte afectate de uh, suspendarea fondurilor, sigur că în primul rând ar fi vorba de zonele rurale din interiorul țării, regiuni către care se îndreaptă majoritatea fondurilor comunitare. Și aici e importantă, o, e importantă coeziunea teritorială pentru țara noastră. Programul nostru național de reformă um, pune în centru programul um, de coeziune și acest program a fost bine evaluat de către comisie. Pentru acest lucru, din nou, fondurile structurale sunt foarte importante. E clar că nu vrem să pregătim acum un scenariu pentru posibilitatea uh, uh, suspendării fondurilor, pentru că avem încredere că nu va fi necesar acest lucru. Și credem că nu va exista, deci, o suspendare a fondurilor. Măsurile care sunt luate la nivel european, e bine, aceasta arată oamenilor că Europa nu este doar un, un cadru de reguli. Am spus de la bun început că noi, de, noi uh, vrem să înțelegem uh, prin Europa o Europa a cetățenilor, uh, pe care și cetățenii se poate să o înțeleagă. Nu există niciun motiv pentru suspendarea fondurilor într-o economie care îndeplinește obiectivele, care, în mod repetat, în decursul anilor, a întreprins măsurile necesare, care a încercat întotdeauna să își uh, îndeplinească obligațiile asumate și dacă mergem înainte cu această procedură, atunci uh, acest lucru nu face decât să ne discrediteze și nu ajute la crearea coeziunii. Trebuie însă să înțelegem și că această procedură nu este una eficace pentru construcția europeană. Dacă ne uităm cât de importante sunt aceste fonduri și cât de sensibile sunt uh, domeniile care ar fi afectate de suspendarea lor, pentru că e vorba de regiuni, de um, părți ale populației um, vulnerabile care au făcut eforturi pentru a se face progrese. Aceasta este poziția noastră. În încheiere, Permiteți-mi să vă spun că Portugalia are o poziție foarte pozitivă față de Uniunea Europeană. Națiunea noastră este foarte angajată în spirit european. Noi ne-am asumat obligații și le îndeplinim. vom merge în continuare, vom merge înainte pe această linie, una pentru creștere, pentru toate regiunile și pentru toate națiunile Europei. Aceasta este o obligație pe care Portugalia și-a asumat-o de la aderarea la Uniunea Europeană, pe care de atunci am îndeplinit-o și nu pot decât să o reconfirm astăzi. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule ministru, mulțumesc uh, pentru prezentarea detaliată și pentru întreb- uh, răspunsurile dumneavoastră la întrebări. Și o să-i dau cuvântul acum domnului Gualtieri, care va închide acest dialog. Mulțumesc. Așa cum a spus domnul Van Nistelrooy, cred că a fost un dialog foarte interesant, interesant și util care ne permite să avem încredere că, independent de cum vedem instrumentul uh, macrocondiționalității, iar eu mi-am uh, afirmat perspectiva cristică, putem, critică, putem uh, să avem încredere că Comisia nu va întreprinde aceste suspendări și uh, că putem avea o contribuție la combaterea unei abordări neraționale și neproductive. Deci cred că a fost un dialog productiv, sigur că îl vom continua, să înainte de toate trebuie să facem o evaluare rapidă și invit pe coordonatori să rămână câteva minute. Mulțumesc încă o dată, domnule ministru. And thank to the interpreters. Și mulțumesc și interpreților pentru eforturi.